prezentarea raportului Nina Ghil în legătură cu executarea efectivă în legătură cu transparența activelor debitorilor. Dau cuvântul raportoarei noastre. Doamna Nina Ghil, aveți cuvântul. 4 minute. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. În, la baza raportului Comisiei privind uh, debitorii stă faptul că aceste credite oferite debitorilor nu au fost oferite uh, uh, în cunoștință de cauză în ce privește bonitatea acestor debitori. Deci, de multe ori debitorii au uh, active în Uniunea, Euromen, în, în Uniunea Europeană și ar putea fi blocate aceste active. De aceea, s-a arătat uh, nevoia creșterii accesului la uh, registre din care ar putea fi dobândite aceste informații. Propunerea sugera ca uh, în cadrul cooperării dintre agențiile de aplicare a legii să există un uh, instrument de cooperare mai bun, un fel de declarație a activelor debitorilor, prin care debitorii să de- își declare toate activele în mod obligatoriu. Raportul meu sugerează că creditorii ar putea beneficia foarte mult dacă s-ar introduce o procedură simplă la nivel comunitar și anume să se obține un ordin privind uh, Uh, comunicarea activelor debitorilor în anumite condiții. Astfel, creditorul ar avea imediat uh, ar avea imediat criterii obiective pentru a oferi sau a respinge un credit. Raportul arată, include și un studiu privind uh, statusul quo din statele membre Uh, nu doar în Regatul Unit, ci și în alte jurisdicții uh, europene. Arată și care ar putea fi posibilitățile de îmbunătățire a cooperării dintre aceste sisteme judiciare, precum și alte posibile efecte pozitive care ar putea intra uh, în efect în momentul în care această legislație nouă s-ar aplica cu respectarea normelor drepturilor omului. Com- Promisiile elaborate de Comisia de Specialitate au arătat uh, și faptul că există mari discrepanțe între sistemele judiciare ale statelor membre. Noi am încercat să facem propunerea mai transparentă, mai ușor de utilizat pentru creditor. De aceea este imperativ ca acest uh, manual privind uh, practicile curente în acest domeniu să fie uh, un, un manual propus, de fapt, uh, să fie scris într-un limbaj accesibil și inteligibil și să poată fi actualizat în permanență. Este important ca uh, activitatea uh, curților la nivel național să nu fie înlocuită, ci să fie completată doar în cazul în care este nevoie pentru uh, situații uh, cu implicații transfrontaliere. Uh, Raportul va ajuta foarte mult uh, IMM-urile și micile întreprinderi pentru a să depășească un, obiect, un uh, obstacol extraordinar de mare, pentru că uh, din cauza marilor debitori, micii debi, micile întreprinderi sunt afectate neacordându le se creditele de care au atât de mare nevoie. Acest lucru ar fi într-adevăr o amenințare foarte mare pentru piața comună și pentru că în aceste vremuri dificile este, cu at- este și mai important ca IMM-urile să funcționeze ca lumea. Știm cu toții că IMM-urile sunt coloana vertebrală a tuturor economiilor noastre. Vreau să uh, laud uh, uh, activitatea tuturor celor care m-au susținut în elaborarea acestui raport și să le mulțumesc uh, tuturor acelor care mi-au făcut sugestii utile. Este important ca această legislație să intre în vigoare cât se poate de repede și solicit Comisiei să preia și să accepte amendamentele Parlamentului care sunt uh, amenamente care sunt uh, centrate în special pentru a viza uh, marile întreprinderi și mari debitori. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte bucuros că avem o ocazia să discutăm împreună cu Parlamentul problema recuperării creanțelor din străinătate și salut raportul doamnei Gill atât Parlamentul cât și Comisia sunt de acord că recuperarea uh, debitelor, uh, recuperarea transfrontalieră poate reprezenta o problemă uh, importantă și poate împiedica accesul la justiție. Mai ales, de asemenea, este o problemă cheie pentru supraviețuirea întreprinderilor mici și mijlocii în actualul climat economic pe acest, în acest context și conform principiului subsidiarității și proporționalității, care ar trebui să fie obiectivele comunității. Uniunea are un set impresionant de măsuri juridice care să asigure accesul la justiție în cazuri transfrontaliere și să faciliteze circulația liberă a deciziilor comerciale în Uniunea Europeană. Totuși nu există niciun dubiu, așa cum s-a exprimat în uh, programul de la Haga pentru uh, recunoaștere reciprocă adoptat de Consiliu, că ar fi mai ușor să uh, impui decizii din Uniunea Europeană atunci când ai putea obține informații corecte privind poziția financiară a debitorului. Documentul Comisiei din, marci 2008, din martie 2008 a primit foarte multe replici care uh, pot fi citite pe uh, site-ul de internet uh, dedicat consultării publice. Și măsurile merg în ideea creșterii transparenței activelor debitorilor și sugestii despre ce poate fi făcut în mod practic. Sunt uh, recunoscător Parlamentului că a oferit un răspuns atât de detaliat la, car- la Cartea Verde. Raportul este oarecum sceptic față de Cartea Verde, considerând că uh, principala problemă este reprezentată de recalcitranți, de cei fără scrupule. Raportul exprimă și îngrijorări în ce privește protecția datelor și a vieții private în legătură cu obținerea de date privind situația financiară a oamenilor. Comisia de asemenea dorește să protejeze uh, viața privată și datele personale ale cetățenilor. Totuși, raportul cere adoptarea unor uh, uh, registre naționale ale străinilor care lucrează în alte state pentru a ajuta creditorii. Aș vrea să informez Parlamentul că uh, aprobarea implementării practice a uh, deciziilor judecătorești va fi o prioritate a Comisiei în viitorul program Stockholm în zona de justiție, libertate și securitate pentru perioada 2007-2013. Uh, aceasta va fi prezentată în iunie 2009. Totuși, Comisia nu are în program niciun fel de măsură legislativă specifică legată de această carte verde. Și, în fine, în lumina primelor rezultate ale consultării, Comisia crede că această propunere de a uh, crește accesul la registrele comerciale și la registrele publice, de îmbunătățirea cooperării între autoritățile de aplicare a legii și prin crearea declarației obligatorii de active care trebuie completată de debitor, merg în uh, direcția îndeplinirii scopurilor noastre. Și sigur, Comisia va examina cu atenție rezoluția Parlamentului pe diversele probleme care sunt conținute în acest raport. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Votul va avea loc mâine la ora 12. În ordinea de zi avem acum o scurtă prezentare a raportului McGuinness privind raportul anual asupra activității Comisiei de Petiții pe 2008. Dau cuvântul raportorului pentru 4 minute. Thank you, President. Um... Vă mulțumesc, domnule președinte, estimați colegi.